Bun, cu asta am încheiat lucrările noastre. Une information que je dois vous donner. Ba, trebuie să vă mai ofer o informație. Din partea grupului PPE am primit propuneri de uh, numiri în, de, în comisii și delegații parlamentare. La control bugetar, doamna Petri Sarmama, în Comisia Transporturi și Turism, la fel și la delegația pentru Comisia de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Rusia, la fel, Petri Sarvama. Dacă cineva are ceva de obiectat, se pare că nu, se adoptă așadar și procesul verbal.